Con a transmis uh, corigenda la trei texte adoptate de Parlamentul European. În conformitate cu articolul 231.4, acestea vor fi considerate aprobate dacă, în timp de 24 de ore, nu se depune o cerere din partea unui grup politic sau a 40 de deputați să fie votate. Aceste corigenda sunt disponibile pe pagina de internet a plenarei, iar titlurile lor vor fi publicate în procesul verbal al acestei sesiuni. Următorul punct este declarația candidatului pentru funcția de președinte.